pacienților, pentru că despre asta vorbim, despre dreptul la îngrijiri de sănătate de calitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Grostet. Se încheie această dezbatere și votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este uh, discuția comună în legătură cu maladia Alzheimer și inhalatoarele pentru cei suferinți de astm. Așa, este vorba de o temă extrem de importantă și dramatică. Uh, are cuvântul doamna Matias, care este raportoare în legătură cu inițiativa europeană uh, în legătură cu maladia Alzheimer. Și după aceea avem o întrebare orală pentru comisie cu privire la inhalatoare. Are așadar cuvântul, după cum spuneam, doamna Matias, patru minute în calitate de raportoare. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep eh, prin a vă da un exemplu care arată cât de urgentă este această inițiativă. Am început să lucrăm acum șase luni în Parlament și eh, Au trecut câteva luni între primul vot și acest raport. Mai între timp, uh, foarte multe mii de persoane s-au îmbolnăvit de Alzheimer în Europa, ceea ce arată cât de important este să acționăm repede. Aceasta este o direcție pe care Comisia a înțeles-o. Foarte multe persoane care suferă de Alzheimer sau demențe în Europa trebuie să fie tratate egal sunt peste 10 milioane care, de persoane care suferă în total de demență. Este vorba de o țară de dimensiune medie pe care v-am dat-o de exemplu și nu se pot face discriminări între pacienți din cauza dimensiunii țărilor și din cauza investițiilor în cercetare. Știm că acest număr se va dubla la fiecare 20 de ani. Dacă nu avem grijă, această rată se va dubla în patru ani. Și deci trebuie să stabilim mai întâi care sunt cauzele pentru această boală. E nevoie deci de mai multe cercetare, mai multe cooperare în domeniul cercetării și uh, avem nevoie și de o analiză a unei mai bune preveniri. Cum am putea să garantăm mai bună, o mai bună prevenire? E nevoie, desigur, de persoane care să ofere îngrijire, de uh, persoane care să facă parte din uh, familiile acestora și care să înțeleagă rolul pe care l-au de jucat. Trebuie de aceea să avem o regulă compatibilă cu toate statele membre, trebuie reguli care să armonizeze ceea ce există deja în statele membre și nu se poate să avem bolnavi de prima și de a doua clasă. Trebuie ca toată lumea să fie egală, indiferent de locul geografic unde se află. Trebuie deci să încercăm să avem o acoperire cât mai bună de medicală în acest domeniu. Și nu putem să lăsăm la o parte aceste subiecte numai pentru că ne aflăm în mijlocul unei crize economice. Problemele economice vor aduce cu sine consecințe și mai grave în domeniul uh, bolilor și demențelor. Trebuie deci să investim în oameni, să investim în prevenire, să susținem familiile și îngrijitorii care sunt adesea uitați când vorbim de acest subiect. La toate persoanele, uh, din toate persoanele care suferă de Alzheimer. Există persoane care, um, de exemplu, ajung la stadiul în care nu mai pot sta o oră singure, deci care nu mai pot exista fără să depindă de ceilalți. Este nevoie, deci, de solidaritate între statele membre pentru a rezolva problema. De aceea, când vorbesc de cooperare, Știm cu toții că astfel de muncă nu poate fi depusă de unul singur. Parlamentul trebuie să lucreze deci în cooperare între toate, cu cooperarea statelor, cu uh, grupurilor politice, mă scuzați, și mă bucur să văd că multe colege în grupul parlamentar, la mine în circumscripție, s-au implicat pentru această cauză. Nu este poate întâmplător că numai femeile s-au implicat până acum în mod evident, pentru că de obicei sunt ele, ele sunt cele care sunt primele victime ale bolii sau sunt cele care oferă îngrijirea. Deci, într-un fel, există o oarecare discriminare ascunsă în acest subiect. În concluzie, aș dori să mă adresez direct comisarului și să-l întreb care sunt propunerile comisiei pe care dorește să le preia din raportul meu. Care dintre aceste propuneri sunt acceptabile, când doriți să le acceptați și când uh, veți înțelege dimensiunea urgentă a acestei probleme? Mulțumesc că acum are cuvântul autoarea întrebării, doamna Mazzoni, uh, întrebarea care este al doilea punct din această dezbatere. Vă rog. Presidente, la Și eu uh, împărtășesc nedumerirea dumneavoastră în legătură cu logica de a combina această întrebare cu raportul precedent. Important însă e ca Parlamentul să ia în considerare subiectul uh, întrebării mele pe care am înaintat-o în numele Comisiei uh, pentru Petiții. Vorbim uh, despre uh, un caz în care s-a refuzat uh, um, accesul la justiție și problema persistă din 1997 până astăzi. Comisia este de, nu este de acord cu hotărârea uh, luată în justiție în legătură cu acest uh, caz, care implică uh, un inhalator pentru asmatici care a fost uh, vândut așa cum trebuie în 1999. Există o hotărâre a uh, Curții uh, Europene de Justiție, numărul 9342, uh, care spune că trebuie să existe o certificare pentru acest dispozitiv medical și uh, Comisia s-a ocupat de monitorizarea acestui uh, uh, produs, care s-a aflat pe piață timp de șase ani, până în 1996. Nimeni nu a avut obiecții vis-a-vis -vis de acest dispozitiv, care a fost verificat și de autoritățile guvernului bavarez Comisia Magdeburg a fost uh, rugată însă apoi să revoce licența dată companiei care a produs acest dispozitiv. În decembrie, în același an, uh, Ministerul Sănătății din uh, Saxonia Superioară a încheiat verificările și a afirmat că produsul se alinia um, cerințelor juridice. S-au ridicat și dubii în legătură cu justificarea uh, solicitării venite din uh, partea uh, Bavariei Superioare și s-au adresat întrebări acestui stat dacă mai avea întrebări în legătură cu conformitatea acestui produs cu directiva în cauză. În timpul anilor au mai continuat anumite activități care însă nu au fost documentate. Și apoi, în 1997, fără niciun fel de comunicare adresată producătorului, uh, Ministerul Federal al Sănătății a hotărât retragerea produsului de pe piață. Asta se întâmpla la finalul anului 1997. În conformitate cu articolul 8 al uh, respectivei uh, directive. Însă, Uh, stadiul consultărilor uh, procedurale uh, cu producătorul nu a, nu a avut loc și producătorul în 2003, având în vedere faptul că a fost a existat această perioadă de tăcere a Ministerului Sănătății, a reînceput comercializarea produsului, presupunând că obiecțiile împotriva sa au fost retrase. Uh, în 2005, tot în absența unei comunicări, autoritățile germane încă o dată au retras produsul de pe piață. Trebuie specificată faptul că Chiar și astăzi, în ciuda unor solicitări repetate, nu au fost furnizate dovezi pentru a explica de ce produsul a trebuit retras de pe piață. Deci nu a existat niciun fel de uh, comunicare, nu a existat niciun fel de uh, posibilitate pentru un recurs legitim al producătorului. Și toate acestea au avut uh, pentru producător consecințe economice uh, serioase. Deja de peste 15 ani producătorul așteaptă un răspuns și între timp nu își poate uh, comercializa produsul. Timp de șase ani produsul a fost uh, comercializat, uh, am uh, văzut dovezile în cadrul comisiei noastre și în cursul acestor șase ani s-au făcut economii serioase din banii publici pentru că acest produs este mult mai ieftin decât cel al concurenței și, de asemenea, s-au făcut uh, progrese în a trata pe cei suferinți. În 2008, uh, odată ce celelalte posibilități au fost uh, epuizate, um, producătorul s-a adresat Comisiei PETI și noi am lansat procedura în acest Parlament. Am luat în considerare termenele lungi pe care le-a uh, suportat deja producătorul și am solicitat uh, un răspuns rapid din partea Comisiei, pentru că uh, petiționarul um, solicită doar o confirmare că produsul său este în conformitate cu legislația europeană sau, cel puțin, dânsul dorește un ordin împotriva căruia poate lupta în instanță. Or, dânsul n-a obținut niciunul dintre aceste lucruri până acum. În cursul dezbaterii din Comisia PETI, uh, Comisia Europeană, din păcate, a um, evitat să răspundă la întrebări și de aceea Comisia a hotărât uh, să aducă în discuție aici acest subiect, uh, să înainteze această întrebare Comisiei în solicitarea de a obține niște răspunsuri clare. Pentru că e clar că se ridică niște dubii serioase în legătură cu încălcarea unor drepturi fundamentale. Și asta pentru că mai ales petiționarul, domnul Klein, nu poate să se adreseze niciunei uh, instanțe. Așadar, se nasc dubii uh, certe în legătură cu încălcarea regulilor uh, pieței și protecția micilor companii și de aceea aș dori să obținem un răspuns la toate celelalte întrebări care fac parte din această mare întrebare. Mulțumesc! Împărtășesc și eu cu dumneavoastră aceste îngrijorări uh, în legătură cu aceste uh, subiecte. Din perspectiva mea, uh, nu mi se pare că vreunul dintre cele două subiecte tratate împreună acum ar fi lipsit de importanță. Eu sunt chiar interesat de ceea ce s-a făcut în cadrul Comisiei PETI însă ar fi greu pentru comisar și pentru cei care s-ar exprima să uh, ia în considerare deodată aceste subiecte atât de uh, diferite. Și evident ne putem uh, întreba de ce um, a trebuit să analizăm împreună aceste subiecte. Însă acum, în numele Comisiei, domnul John Daly are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. În primul rând, Vreau să salut Parlamentul European, în special pe doamna raportor Matias, pentru angajamentul său de a discuta despre Alzheimer și alte demențe. Comisia împărtășește preocupările dumneavoastră. Demența reprezintă suferință pentru milioane de europeni și familiile lor. Populația europeană îmbătrânește și a venit vremea să acționăm. De aceea, Comisia am prezentat o comunicare cu privire la această boală și alte demențe în 2009 pentru a îmbunătăți diagnosticarea, cercetarea și practicile recomandate. Parlamentul susține această activitate și prezintă un set de recomandări. Raportul și recomandările sunt extrem de utile pentru că în aprilie va fi lansată o acțiune comună în statele membre, uh, ALCOV, uh, cooperarea în domeniul Alzheimer. Sunt sigur că această recomandare este doar una dintre multele recomandări pe care le veți mai adopta în viitor în acest sens. Se pune acces, accentul pe îmbunătățirea Uh, comunicării, cooperării și împărtășirii datelor. Drepturile celor care trăiesc cu demența trebuie să fie respectate. Avem nevoie de cercetare coordonată pentru a înțelege cum să prevenim sau să întârziem apariția demenței. De aceea am lansat o inițiativă de programare comună pentru a lupta împotriva bolilor neurodegenerative, în special Alzheimer. 23 de state conlucrează pentru început. Există practici recomandate în Europa, practici bune și Comisia uh, susține schimburile de practici. Pot de asemenea să confirm că uh, în strategia 2020 Europa inovatoare va avea ca prioritate subiectul uh, susținerii de sănătate pentru persoanele în vârstă. Un exemplu bun de cooperare este um, inițiativa Parlamentului în ceea ce privește personalul curant. Ne vom uh, adresa, pro- vom discuta problemele al bolii Alzheimer și a altor demențe. Comisia uh, va declara anul 2014, anul european al creierului. Comisia este angajată să facă tot ce îi stă în putință pentru a lupta împotriva demenței. În legătură cu cel de-al doilea subiect al acestei dezbateri, petiția domnului Klein, inventatorul și producătorul inhalatorului, punerea pe piață a dispozitivului a fost refuzată inițial în Germania în 1997. Acest caz nu a fost uh, urmărit de către comisie, autoritățile germane sau de producător. Distribuitorul a indicat că va face studii ulterioare și că va repune pe piață produsul. Produsul a fost uh, repus pe piață în 2002 cu un alt nume când produsul a fost interzis din nou de către autoritățile germane în 2005, Comisia a analizat cu grijă acest caz și a concluzionat și a încheiat această procedură printr-o scrisoare autorităților germane și producătorilor producătorului în iulie 2007. Concluzia comisiei a fost că interzicerea de către autoritățile germane, germane a fost justificată pentru că datele clinice Uh, furnizate de producător nu erau suficiente pentru a demonstra siguranța dispozitivului. Conform dis- directivei uh, dispozitivelor medicale, siguranța trebuie să fie demonstrată de către producător înainte de punerea pe piață. Asta înseamnă că articolul 18 al directivei se aplică în articolul care se referă la plasarea pe piață a produselor cu marcajul CE de vreme ce în opinia Comisiei nu se aplică aici uh, o clauză de salvgardare, nici uh, nu există niciun fel de uh, chestionare a deciziei autorităților germane. Decizia rămâne o uh, decizie din 2005 a autorităților germane și nu este vorba de o decizie a Comisiei producătorul are căi legale, juridice, pe care le poate urma la nivel național. Și le-a dat curs, însă uh, procesele sale au eșuat în tribunalele germane. Comisia din 2007 l-a invitat pe petiționar să își aducă uh, ca să furnizeze datele necesare pentru ca produsul său să intre în legalitate.

dintre care Alzheimer este forma cea mai comună. Una dintre statisticile pe care le cunosc cel mai bine este mama mea care a murit acum câteva luni și de aceea eu salut această inițiativă la nivel european împotriva demenței. Știm că numai uh, jumătate din cazuri sunt probabil diagnosticate, dar de fapt probabil de două ori mai multe femei decât bărbați suferă de această boală. Trebuie să ne îngrijoreze acest lucru pentru că la populația care îmbătrânește probabil se va dubla această boală în următoarele 20 de ani. Având în vedere situația în legătură cu Alzheimer, deci 50% mai puține rate de preferință. Eu salut uh, inițiativa Comisiei și salut de asemenea inițiativa pentru o mai bună cercetare în Europa. Știm că 85% din cercetarele astăzi se face fără coordonare europeană Salut de asemenea și accentul pus pe cele mai bune practici și pe uh, drepturile tuturor celor care suferă în uh, acest context. În calitate de deputat, cred că este important să avem și uh, un aspect social în amendamentele noastre și noi cerem o concentrare pe nevoile specifice ale femeilor, care sunt de două ori mai afectate decât bărbații și care sunt, de asemenea, și cele, mai, uh, cele care oferă de obicei îngrijirea la persoanele afectate. Este nevoie, deci, de politici sociale. Noi renoim de aceea apelul către Comisie pentru ca politicile acestea să facă parte din strategia pentru sănătate și să se preia o responsabilitate corespunzătoare asemănătoare față de persoanele care fac parte din piața muncii și care sunt afectate de astfel de boli. De asemenea, este nevoie de servicii transfrontaliere în domeniu și subliniem și importanța campaniilor de educare și de informare pentru ca să se recunoască la timp simptomele demenței. Nu pot spune în final decât felicitări uh, Marizei Matias și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru cum au lucrat la acest raport. Mulțumesc foarte mult! În numele grupului liberal are acum cuvântul doamna Frederic Ries. Mulțumesc, domnule președinte. Lipta, lupta împotriva Alzheimer a devenit o prioritate europeană în ultimii ani și mă bucur de aceste inițiative anunțate de domnul comisar Dali. Aceste forme de neurodegenerescență uh, sunt din ce în ce mai frecvente în lume și trebuie să salutăm finanțarea 34 de proiecte de cercetare în Europa, însă trebuie să facem mai mult și trebuie să coordonăm cercetarea în domeniul Alzheimer în cel de-al optulea program cadru de după 2014, conform punctului 21 din rezoluția noastră. Este esențial să avem, să avem o abordare multidisciplinară care să ia în considerare tratamentul și însoțirea pacienților și a membrilor familiei lor. Un studiu din Franța arată că costurile uh, socioeconomice ale acestei maladii sunt uh, extrem de înalte, mai multe mii de euro pe lună. Asta fără a ține cont de devotamentul familiilor care uh, dedică mai mult de șase ore pe zi acestor bolnavi. Oamenii de știință ne spun că trebuie să fie modificate criteriile internaționale de diagnosticare pentru că există mult mai multe ferme, forme de demență. Punctul 64 din rezoluție spune că este esențial ca Parlamentul să răspundă la apelul cercetătorilor, să existe mai mulți voluntari pentru studii clinice, uh, dacă este să găsim într-o bună zi o vindecare pentru această maladie. Astfel vom putea să aducem un răspuns preocupărilor cetățenilor noștri. Vă mulțumim, doamna Ries. În numele verzilor, două minute, domnul Hefner. Ja, wer immer das äh, Mulțumesc. Indiferent cine a dorit amestecarea acestor două dezbateri, nu a făcut un serviciu Parlamentului și cu atât mai puțin acestor subiecte. Peste tot în Europa cresc prețurile pentru asigurările medicale și pentru medicamente și trebuie să ne gândim cum putem să le scădem. Pe de altă parte, prin uh, progresul medical, totul se scumpește. În cazul acesta este totul pe dos. Avem 30 de milioane de asmatici în Europa și avem un producător care a dezvoltat un instrument prin care se poate inhala pentru a salva viața. Iată-l. Și este mult mai important să avem acest instrument, chiar dacă nu este scump, pentru că el poate salva vieți. De 14 ani li se împiedică însă accesul pe piața acestor producători. Din 1996 el s-a adresat nouă și comisiei uh, de fapt, uh, din comisie din 96 și din 2006, Comisia de Petiții se ocupă de această problemă. Deci cred că comisia este cea care trebuie să aibă grijă ca în fine să se creeze dreptate și să fie de partea cetățenilor. În cazul acesta însă, comisia nu pare să își aroge acest drept. Ea respinge să ideea de a lua o decizie care, bineînțeles, nu favorizează situația petiționarului. Domnule Dali, poate vă amintiți că v-am invitat la Comisia de Petiții pentru ca să ne discutați despre acest subiect. Ne-a spus că nu aveți discuții timp pentru discuții, dar aveți timp pentru discuții personale. Am venit la dumneavoastră și ne-ați promis uh, atunci când am vorbit cu dumneavoastră că se, vă veți ocupa de acest caz și vom auzi în curând de o soluție. V-am mai scris o scrisoare pentru că nu s-a întâmplat nimic și tot nu ați făcut nimic. Ați încercat de asemenea să schimbați și următoarea dezbatere pe această temă. Nu așa ar trebui să acționeze Comisia. Vreau să vă spun foarte clar că Parlamentul European așteaptă și asta facem și prin rezoluția pe care o votăm mâine, așteaptă ca și Comisia să fie de partea cetățenilor și să apere drepturile acestuia. Sperăm ca pentru acești mici producători să existe o protecție, pentru că există mulți care nu doresc accesul lor pe piață. E vorba de mulți bani, știu, dar e vorba mai ales de sănătatea oamenilor. Nu înțelegem de ce ați acționat așa, domnule Dani. Cunosc toate argumentele dumneavoastră, am dosare peste dosare acasă cu argumentele dumneavoastră. N-am văzut niciun argument pertinent care să poată să, să susțină poziția dumneavoastră. E vorba de un produs medical, s-a vorbit de mii de ori despre beneficiile acestuia. Foarte mulți oameni au scris scrisori la casele de asigurări spunând cât de bun este acest aparat și deși s-ar putea economisi costuri, nu se face nimic. Aștept ca în fine comisia să facă ceva și să ia o decizie pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hefner și domnul Dartmouth acum dorește să intervină nu, domnule Hefner, cu dumneavoastră vorbesc, domnul Earl of Dartmouth a dorit să pună o întrebare, ridică cartonașul albastru și dorește să pună o întrebare de 30 de secunde, dacă doriți, dacă sunteți de acord. Puteți să vă puneți întrebarea, domnule Dartmouth, 30 de secunde. Mr. Hefner. Da, este de acord domnul Hefner că comentariile comisiei în legătură cu cazul Broco Air pe care le-am auzit uh, tocmai acum au fost evazive și uh, sunt uh, derogatorii față de compania respectivă și mm, față de cei care suferă de astm. 30 de secunde, da, dacă îmi permiteți să vă spun părerea mea personală, comisarul nu a folosit încă ocazia să-și uh, facă o impresie personală despre ce se întâmplă. Aceasta ar fi exact acum șansa după ani de tergiversare ca domnule comisar dumneavoastră să reușiți prin alți funcționari decât cei care sunt responsabili de tergiversare să aruncați o nouă privire pe această situație și să încercați să dați o nouă sentință. Aș vrea să vorbiți cu mine, m-aș bucura de fapt și mai tare să ne așezăm la aceeași masă și cu petiționarii. Sunt absolut de acord cu astăzi să taie microfonul la vorbitor. Mulțumesc, domnule Hefner, ați epuizat timpul. Are acum cuvântul doamna Iana Kudakis în numele ECR. 750.000 de persoane în Regatul Unit suferă de demențe, din care 50% suferă de Alzheimer. Efectele sunt comune, însă experiența fiecăruia este uh, diferită. Uh, adesea această afecțiune ține ostil pacientul și pe cei care uh, îi îngrijesc în ciuda vârstei. Legislația este secundară în raport cu ceea ce uh, are nevoie de uh, sprijin, mai ales la nivel uh, local. În această cameră însă putem aduce subiectul în uh, discuție, putem uh, sensibiliza publicul și apoi statele membre pot uh, să decide asupra stabilirii unor priorități și a împărtășirii bunelor practici. Evident, sensibilizarea poate duce la o mai bună înțelegere a simptomelor și, prin urmare, la un diagnostic timpuriu. Există medicamente pe piață care pot să fie de ajutor în acest context și uh, care pot să încetinească procesul. Uh, punctul important aici este că pacienții sunt uh, ajutați, familiile au informații și sprijin și, în cele din urmă, uh, pacienții sunt ajutați să-și păstreze demnitatea pe parcursul acestei boli dificile. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Iana Kudakis. Domnul Dartmouth are acum cuvântul și va vorbi în numele EFD pentru un minut. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că o companie germană mică, Bronco, din München, care a, a produs un inhalator care îmbunătățește calitatea de viață a suferinților de, suferinților de astm. Însă acest produs a fost exclus de pe piață de mai mult de 14 ani și explicația comisiei a fost foarte diferită de uh, situația prezentată de președinta Comisiei Petiții s-a spus că compania a fost victima negării dreptului la justiție, justiție din partea comisiei. comisiei. De ce favorizează comisia companiile farmaceutice mari și apărătorii săi? Partidul meu susține um, o anchetă imediată în legătură cu felul în care a gestionat comisia acest caz. Vă mulțumesc, stimați, stimat coleg. Terminăm această rundă cu intervenția doamnei Dodds, un minut și jumătate, în numele membrilor neafiliați. President. As has already been stated... Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja în această cameră astăzi că în Regatul Unit aproape um, trei sferturi de milion de persoane suferă de pe urma unei forme de demență. 65.000 dintre aceștia locuiesc uh, în uh, circumscripția mea, în uh, nordul Irlandei. Alzheimer este o boală crudă care te lipsește de personalitate, de independență și de relațiile cu familia și prietenii. Este o boală devastatoare care pune poveri uriașe pe umărul familiei sau a celor care se ocupă de îngrijirea pacienților. Cum s-a menționat deja aici, cei uh, care îngrijesc uh, uh, bolnavii sunt în majoritatea lor femei. În 2050, numărul celor care vor suferi în Regatul Unit de pe urma unor demențe va fi de 1,7 milioane. Costul îngrijilor medicale și costurile sociale până în anul 2018 vor fi de câteva milioane bune de lire. Cercetarea așadar este aici extrem de vitală și uh, bună alocare a resurselor în domeniul acesta este de importanță majoră. Trebuie să recunoaștem de asemenea contribuția unor centre voluntare și a comunităților în acest proces. Uh, domnule comisar, uh, v-ați implicat în îmbătrânirea sănătoasă și aș dori aici Um, să semnalez folosirea unei scheme de sănătate uh, în Belfast care uh, a oferit uh, practic premii pentru incluziunea socială și îmbunătățirea vieții celor care suferă de pe urma unor demențe, precum și a vieții familiilor lor. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Dodd. Acum luăm uh, intervențiile în nume propriu și primul intervenient uh, în această rundă este domnul Iar pentru un minut și jumătate. Uh, comisar Dali, Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar Dali. Îmi pare foarte rău și mie că trebuie să sărim între două teme în această dezbatere și eu aș fi preferat ca temele să fie tratate unul după altul și nu așa. Eu vorbesc deci cu privire la domnul Klein, petiția pe tema inhalatoarelor. Mă bucur că această comisie se ocupă de această problemă, dar se ocupă deja de foarte mult timp. Ce s-a întâmplat? O întreprindere inovatoare a dezvoltat un inhalator pentru asmatici care a fost foarte bun, mai bine tolerat de pacienți, foarte bine pentru casele de asigurări pentru că ieftin și, multe, și întreprinderea a primit multe, multe premii pentru acest inhalator. Din păcate însă a fost interzis și iată cum a uh, intervenit o, o clauză uh, începerea procedurii de clauze de salvgardare la Comisie. Însă, după primera, prima interzicere din 1996, nu s-au derulat lucrurile cum ar fi trebuit din punct de vedere juridic. Comisia ar fi fost obligată să dea un rezultat acestei proceduri de clauză de salvgardare și să deschidă, practic, calea pentru petiție. Dar, din păcate, domnul Klein nu a avut parte de acest uh, drept și pot să citez din Comisia Jurii Domnul Klein este victima unei neaplicări a dreptului. Domnule comisar, nu e vorba aici de pasarea de vină, ci ce mi se pare mie important este să se găsească în fine o soluție rapidă pentru a rezolva această contradicție. Vă rog să respectați de aceea votul în unanimitate al Comisiei noastre pentru petiții și sper de aceea în interesul petiționarilor, dar și în interesul pacienților în general în Uniunea Europeană ca dumneavoastră să colaborați

Uh, am avea o discuție um, în legătură cu pescuitul și cu navele în același timp, pentru că toate țin, ambele țin de mediul marin. E clar că aici uh, vorbim despre provocările pe care uh, Alzheimer le pune pentru domeniul medical. Povara medicală și socială a acestei boli cauzează o amenințare serioasă pentru durabilitatea sistemului nostru de îngrijiri medicale și a sistemelor noastre de, sociale. Um, gravitatea bolii va crește în ultimii ani și e crucial să luăm considerare acest lucru într-o manieră cuprinzătoare, făcând un uh, plan de acțiune uh, bine pregătit. Sper că Comisia Europeană va prelua rolul de lider în a dezvolta o inițiativă în legătură cu boala Alzheimer și ne-a susține statele membre atunci când trebuie să facă provocărilor din domeniul uh, sănătății în contextul îmbătrânirii populației. E clar că e nevoie de o abordare multidisciplinară aici. În ultimul rând, ar trebui să subliniez nevoia de a ne axa pe cercetare și pe investiții țintite în acest uh, domeniu. Să avem în minte, deci, o prioritate, nu să servim uh, întreprinderile, ci să servim uh, pacienții și cetățenii. În ceea ce privește întrebarea orală, cred că aici um, suntem matorii unui lobby pentru a pune presiuni asupra autorităților germane. Nu uh, contează că vorbim despre companii mari sau mici, uh, singura noastră importanță ar trebui să fie legată de siguranța pacienților. Mulțumim, doamnă Parvanova. Acum, uh, pentru un minut, are cuvântul doamna Satuhasi. Hyvät kollegat, suuret kiitokset Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Vreau mai întâi să mulțumesc doamnei raportor Matias pentru această activitate. Boala Alzheimer și demențele sunt uh, o mare problemă pentru societatea noastră. Și prețul financiar, uh, prețul acestor boli este foarte ridicat. Se presupune că îngrijirea pacienților cu Alzheimer costă 130 de miliarde de euro. Este mai mult decât ar costa Comisia dacă am reduce emisiile de dioxid de carbon până în 2030 cu 30%. Se presupune că cifra pacienților se va dubla la fiecare 20 de ani. Avem nevoie de aceea de prevenire și de diagnostic politici eh, foarte precise. Pentru aceasta e nevoie să de mai multe cercetare care, de exemplu, să ne arate cum, eh, ce influență au, mă scuzați, eh, substanțele chimice și toxice pe organismul nostru. Prin, din cauza principiului de precauție, trebuie să eliminăm, de exemplu, folosirea pesticidelor, care ar putea avea o influență. Mulțumesc, doamna Hasi. Are cuvântul acum un minut domnul Uschi pane Mulțumesc, domnule uh, președinte, domnule comisar. Uh, aș dori să mă refer la boala Alzheimer. Știm uh, cu toții că acesta este un raport fără o propunere legislativă. Nu cred că este un subiect controversat. Știm că vorbim despre o boală gravă care are un impact economic și social puternic. E o problemă socială majoră în același timp. Totul se leagă însă de îmbătrânirea populației uh, europene și creșterea numărului celor afectați de această boală uh, ne arată că avem de-a face cu uh, aproape o epidemie. Prin urmare, trebuie să vedem ce putem face în ceea ce privește prevenția uh, cu costurile și cu îmbunătățirea condițiilor pacienților. Ar trebui să îmbunătățim și stilul de viață al cetățenilor europeni, ar trebui să coordonăm cercetarea în domeniul medical între statele membre și în același timp am putea să susținem anumite asociații ale familiilor care se ocupă de pacienți. În același timp am putea să îmbunătățim uh, uh, stabilirea unui astfel de asociații în Europa. Mulțumim, domnule uh, Uschi. Următorul vorbitor pentru minut și jumătate este domnul Filip Juvan. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În legătură cu boala Alzheimer s-ar putea spune foarte multe, dar eu aș vrea să mă concentrez pe două aspecte. În primul rând, chestiunea păstrării la domiciliu a pacienților bolnavi grav. Se știe că pentru mulți pacienți este mai bine ca ei să nu fie scoși din mediul lor, pentru că aceasta poate agrava boala și poate agrava simptomele și agrava deci tot. Așadar, una din priorități trebuie să fie ca pacientul să poată rămâne în mediul său familiar cât se poate de mult. Pentru aceasta însă trebuie să ajutăm familiile, trebuie să-i ajutăm pe cei care ajută aceste familii, deci nu trebuie să lăsăm familiile singure. În al doilea rând, vreau să vorbesc despre cercetare. De ce e nevoie de cercetare? Pentru că, în, de fapt, boala Alzheimer are speranța să se găsească un, medica- un medicament eficient și pentru aceasta, sigur, se spune, e nevoie de mai multe mijloace financiare. Uh, este cu sigur adevăr, siguranță adevărat, dar înainte să vorbim de mijloacele financiare, trebuie să vorbim de felul cum sunt ele folosite. Și până acum cercetarea a fost prea fragmentată, prea răspândită, nu s-au definit prioritățile, lumea nu comunicau, nu comunicau unii cu ceilalți și trebuie ca bolno, bol, uh, doctorul vor să vorbească cu neurologul, să vorbească cu radiologul și așa mai departe. Fac de aceea, lansez un apel față de comisie care a, așa adus sprijinul pentru programul de cercetare care fusese lansat în timpul președinției franceze. Vreau să închei, domnule președinte, spunând pacienților și familiilor că lucrurile avansează și să aibă încredere, că nu sunt singuri în această luptă, nu mai sunt singuri de acum încolo. Mulțumesc! Doamna Wilmot. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră. Acest raport în legătură cu Alzheimer este extrem de important, însă puterea de implementare este în mâinile statelor membre. Populația în îmbătrânire este una dintre cele mai mari preocupări actuale. În momentul actual, cea mai mare responsabilitate de îngrijire ține de partenerul sau copiii persoanei uh, afectate de demență, lucru care este extrem de obositor. Trebuie să creăm uh, locuri de muncă pentru un sector al îngrijirilor mai bun de asemenea, este important să punem accentul nu doar pe fonduri de cercetare pentru noi medicamente pentru aceste boli, însă și pe uh, măsuri preventive, cum ar fi uh, schimbări în alimentație și în stil, stilul de viață. Trebuie să uh, cercetăm mai în profunzime această relație. 130 de miliarde de euro în 2005 a fost costul acestor boli în anul 2005 uh, și milioane de persoane sunt afectate. De aceea este esențial să dedicăm mai mult uh, activității acestea. Mulțumesc, domnul Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul este unul foarte bun la fel uh, este și uh, comunicarea, prin urmare mulțumim uh, doamnei Matias și comisiei. Alzheimerul este o plagă a timpurilor noastre și se pare că știm prea puține lucruri în legătură cu această boală. Prin urmare, în primul rând avem nevoie de cercetare și pentru asta trebuie să ne punem forțele în comun. De aceea salut ideea unui parteneriat al inovației în domeniul îmbătrânirii sănătoase și Alzheimer își găsește locul aici. Ehm, acum patru ani ehm, s-a lansat la nivelul guvernelor eh, o luptă împotriva cancerului și e clar că multe terapii au reieșit de aici, s-a făcut eh, progres. Același lucru trebuie să se întâmple și în cazul bolii Alzheimer. Trebuie să știm cum să prevenim eh, această boală. În acest moment având în vedere diluarea politicii de cercetare a Uniunii Europene, nu ne putem axat pe Alzheimer în cadrul unei echipe uh, mari. Mulțumim, uh, doamna uh, Prepolisare Cuntul. De Alzheimer Alliantie în Europees Parlament verwelkom ik dan ook van harte. Mulțumesc, domnule președinte. Ca vicepreședinte a Alianței împotriva Alzheimer în Parlamentul European, mă bucură raportul doamnei Matias, care menționează toate punctele importante. Aș dori să fac două observații. În primul rând, prevenirea și diagnosticarea timpurie. Trebuie să avem o campanie de luptă împotriva de la primul simptom pentru ca pacienții să fie tratați de cât mai devreme posibil. Trebuie să folosim împreună resursele disponibile în 80% din cazurile de cercetare nu există cooperare în Europa, ceea ce duce la fragmentarea eforturilor. Doar un efort comun de cercetare ne va putea da o cunoaștere mai bună a acestei boli. Vă mulțumesc. La intervenții spontane vor putea interveni doar 5 persoane. Domnul Micolasic. Chorobe a inich druhou demenții zlepșujú doterajšie rozdrobene. Mulțumesc, domnule președinte. Comunicarea Comisiei în legătură cu Alzheimerul și uh, Uh, alte demențe a îmbunătățit uh, situația fragmentată în ceea ce privește tratamentul uh, bolilor și a îmbunătățit și condițiile sociale pentru numărul sporit al pacienților, număr care reiese și de pe urma îmbătrânirii populației. Raportorul vorbește și despre personalul medical și despre instruirea acestuia, precum și despre sprijinul arătat familiilor și membrilor acestor familii. 1,4 milioane de cazuri de demență sunt diagnosticate uh, anual și uh, diagnosticarea rapidă reprezintă un aspect uh, important aici. De asemenea, uh, mai sunt și alți factori, uh, precum membrii uh, familiilor care sunt expuși la stigmatizare socială. Prin urmare, societatea trebuie să poată recunoaște munca depusă de membrii familiilor care se ocupă de îngrijirea uh, pacienților. Mulțumesc! Domnul Palex, Palechis are cuvântul. Pranešėjus, kurie gerai padirbėjo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să felicit raportorii. Trebuie să acceptăm că boala Alzheimer și alte demențe se răspândesc uh, cu o viteză foarte îngrijorătoare în uh, printre populația europeană, în populația europeană. De multe ori pacienții nu primesc tratamentul care trebuie și de aceea salut invitația dumneavoastră de a stabili o prioritate în uh, domeniul sănătății din această problemă. Trebuie să creștem uh, gradul de conștientizare față de această boală și câteodată metodele de diagnosticare precoce sunt singura noastră, singurul nostru instrument. Trebuie să luptăm cu numărul crescând al uh, cazurilor. Este important uh, să știm că în multe state membre condițiile în care sunt tratați acești pacienți nu sunt satisfăcătoare. Uniunea Europeană ar trebui să evalueze munca pe care o depun persoanele care se ocupă de uh, bolnavi. Și acum avem o, un cartonaș albastru, dacă nu mă înșel, dar dacă doriți să dacă doriți să vă puneți o întrebare, puteți, dar nu la chestiai. Vă rog. Vorbim aici despre boala Alzheimer și despre bătrâni, însă în circumscripția mea am un cetățean de 40 de ani care trebuie să fie îngrijit. Nu voi abuza de această oportunitate, însă mulțumesc pentru această ocazie, susțin această inițiativă. Este vorba de o boală a bătrâneței, dar nu exclusiv. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și doamna Kreisel Dorfler acum. Stimate domnule comisar, Dragi colegi, eu vor vorbi despre petiție. Din 2007, din primăvară, mă ocup de acest caz. În toamnă în 2007 am trimis o întrebare către comisie și răspunsul nu a fost satisfăcător. Am purtat foarte multe discuții la Ministerul Federal al Sănătății și cu alte autorități. Totul a fost întotdeauna foarte vag și răspunsul dumneavoastră, cel pe care l-ați citit acum, domnule Dali, arată că nu aveți niciun chef să vă ocupați mai departe de acest caz. Sigur că nu datează din mandatul dumneavoastră, dar voi dumneavoastră faceți parte dintr-un colegiu și de aceea numele Comisiei Juri și numele Comisiei Petiții vă rog să ne puneți la dispoziție toate documentele pe baza cărora ați luat această decizie. Aș vrea să știu dacă e să ne uităm de aproape la problemă, de ce oare anumite firme nu au interes ca un alt produs să intre pe piață? Pentru ca să... Este foarte ieftin acest inhalator de plastic Poate că problema este atunci când acesta începe să se vindă, vândă foarte bine. Trebuie să ne uităm însă cum funcționează lobby-ul în domeniul industriei farmaceutice. Toată lumea încearcă să elimine filmele mici și dacă nu ne uităm cu atent, nu vedem acest lucru. De aceea eu vă rog acum să luați poziție dacă vreți sau nu să ne puneți la dispoziție aceste documente și dacă sunteți gata să discutați cu noi la Comisia Jurii sau la Comisia PETI, în fine, pentru ca să nu mai băgăm sub covor acest subiect. Pentru că cetățenii, chiar cei care nu au atât de mult mulți bani, au și ei dreptul să fie îngrijiți cum trebuie. Mulțumesc! Okay. We're running extremely late. On... Nu mai avem mult timp la dispoziție. La procedura intervențiilor uh, spontane luăm doar uh, cinci vorbitori. Uh, doamna Lukacevska este prima. Apoi doamna Blinkeviciute, apoi domnul Gallagher, doamna Ocon și domnul Bataloții. Doamna Lukacevska este prima. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Vedem tot mai multe persoane suferind uh, de pe urma bolilor vârstei a treia și statistica spune că o persoană din cinci care au peste 80 de ani suferă de Alzheimer. Aceasta nu este o boală vindecabilă, uh, ci uh, datorită profilaxiei și diagnosticului timpuriu, progresul său poate fi uh, încetinit. Este un raport în legătură cu această boală din 2009 care spune că 28% dintre persoanele care suferă de demențe locuiesc în Europa, care ocupă prin urmare al doilea loc uh, în clasamente după Asia. În Polonia, Există aproximativ 250.000 de pacienți suferinți de Alzheimer și până în 2040 cifra estimată se va tripla. Prin urmare, această cifră este una deconcertantă. În ceea ce privește consecințele sociale și economice ale acestei boli și în ceea ce privește impactul asupra familiilor și aici mă bucur că putem discuta acest subiect. E clar că avem nevoie de uh, cercetări uh, în domeniu și de campanii de sensibilizare pentru un mai bun diagnostic. Doamna Binkeviciute, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, inițiativa aceasta și acțiunile care au fost uh, propuse în legătură cu boala Alzheimer pentru a ne asigura că avem un diagnostic precoce și că avem un schimb de date medicale și de expertiză respectând drepturile pacienților. Uniunea Europeană nu a dispune de datele exacte despre răspândirea acestei boli, trebuie de aceea să facem această cercetare care să se bazeze pe indicatori foarte clari. Trebuie să investim și în cercetare și în programe clinice de cercetare. Și trebuie să avem grijă ca profesioniștii în domeniul sănătății să fie protejați, dar și membrii familiei care se ocupă în fiecare zi de pacienți care suferă de Alzheimer. Trebuie să diagnosticăm uh, această boală cât de repede și de aceea este nevoie de o strategie de prevenire a bolii Alzheimer care să conțină și informații și schimb de date despre această boală. Mulțumesc, domnul Galar. Uh, uh, Mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul în legătură cu boala Alzheimer. 44.000 de irlandezi și 10, mai mult în jur de 10 milioane de persoane în Europa sunt afectate de această boală. Simptomele se înrăutățesc cu timpul și, din păcate, din cauza îmbătrânirii populației, vor exista din ce în ce mai multe cazuri. Statele membre trebuie să cerceteze cauzele demenței. De asemenea, uh, îngrijirea stă pe umerii membrilor familiei, familiei în cele mai multe cazuri. De aceea îi salut pe cei care uh, pe cei de la Societatea pentru Alzheimer din Irlanda care îngrijesc bolnavii de această boală. Mulțumesc, doamna Oaken. Uh, er Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar Dali. Acest obiect de plastic, despre acesta vorbim aici. Firmele mari, multinaționale, au spus în cazul Germaniei, de exemplu, că aceste două părți fac parte dintr-un singur, singur tot. Acesta este medicamentul și acesta este aparatul. De fapt, este o țeavă subțire în care se bagă medicamentul. Dacă le împreunați, uh, aceasta poate să aducă daune mari întreprinderilor de farma- farmaceutice și acest aparat se poate folosi din ce în ce tot timpul, când este nevoie. Și este un scandal faptul că comisia să spună că acest produs simplu care intră atât de ușor o parte într-alta este o problemă. De fapt, e, comisia spune că este un medicament. Sigur că trebuie testat medicamentul, dar nu e vorba de medicament, este vorba de acest instrument uh, și este păcat că nu putem primi un răspuns la așa o întrebare simplă. Foarte multă lume, ba chiar și casele de asigurări, ar putea să economisească foarte multe de la fol- prin folosirea acestui obiect de plastic care pare să pună atâtea probleme. Mulțumesc. Domnul Bartoloții. Signor Presidente, onorevoli colegi. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Boli neurodegenerative neurodegenerative, inclusiv Alzheimer, reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. Aceste boli au efecte majore nu doar asupra celor care suferă de aceste boli, ci Uh, și asupra celor din jur și uh, costurile sunt uh, ridicate pentru îngrijirea directă și cea indirectă. Alzheimer nu privește doar pacientul, ci și pe cei care au grijă de cel suferind. Prin urmare, este important să dăm un răspuns european acestei probleme și să există anumită coordonare între statele membre, anumite sinergii și acțiuni concertate domeniul cercetării uh, presupune că trebuie să dăm uh, un uh, accent, să punem un accent mai important pe prevenție. E nevoie să schimbăm informații la nivel de state în legătură cu rezultatele obținute de pe urma cercetării. Mulțumesc. Acum domnul Dali are cuvântul. Domnule comisar? Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mulțumesc Parlamentului și celor care au luat cuvântul în legătură cu cauza luptei împotriva bolii Alzheimer. Mă folosesc de această ocazie să subliniez că Comisia este hotărâtă să, își, să facă ceea ce este în uh, putere pentru a lupta împotriva bolii Alzheimer. Însă, din păcate, această boală face parte din procesul de îmbătrânire pentru mulți europeni. Este responsabilitatea noastră colectivă să lucrăm pentru a minimiza incidența acestei boli și pentru a uh, gestiona aceste condiții prin diagnosticarea lor precoce. Uh, încurajez statele membre să Uh, conlucreze îndeaproape cu Parlamentul în legătură cu tratamentul bolii Alzheimer. În legătură cu petiția Klein, trebuie să spun în primul rând că în ceea ce privește declarația doamna Manzoni că este datoria Comisiei să îi sprijine pe cetățeni. Vă pot asigura că uh, datoria mea este să îl susțin pe pacient. Este important pentru mine, ca comisar responsabil pentru sănătate, să nu uh, fac niciun compromis cu privire la siguranța pacienților. Să nu uh, scurcircuitez procesele și procedurile pe care le avem pentru a ne asigura că orice dispozitiv care este folosit uh, în scop medical este testat și sigur. Problema aici nu ține de felul în care se folosește un uh, medicament sau o bucată de plastic. Problema este că avem nevoie de probele clinice că acest produs este sigur. Și pentru a face acest lucru, petiționarul, în acest caz domnul Klein, a primit o cerere de a uh, face un studiu clinic pe 24 de pacienți. 24! Doar atâta trebuia făcut, conform cererii noastre. De ce apare o rezistență împotriva acestui test? De ce refuză domnul Klein să se conformeze cu această cerere? Trebuie să știm dacă acest proces are aplicare universală poate să fie folosit doar cu un medicament, cu o serie de medicamente. Și dacă este așa, atunci uh, este nevoie de doze diferite. Există un, uh, un mecanism de ajustare a dozei în acest dispozitiv. Ca și amator, dacă uh, vreau să folosesc un asemenea dispozitiv, acestea sunt întrebările pe care mi le-aș pune. Și ace, acest lucru a fost cerut și de autoritățile de resort. Uh, au cerut dovezi că acest dispozitiv poate să fie sigur pentru orice pacient. Este o procedură corectă de asigurare a siguranței și nu voi încerca să găsesc o scurtătură a acestui proces. Am propus să examinez acest caz și am făcut-o. Am uh, a luat la cunoștință numeroase detalii în legătură cu acest caz, detalii pe care le-am aflat de la alții care au fost în comisie de mai mulți ani. Domnul Klein a cerut o întâlnire cu mine sau cu cabinetul meu. Imediat am acceptat această întâlnire. Șeful meu de cabinet i-a telefonat că suntem pregătiți să ne întâlnim însă el a trimis un e-mail cu o serie de condiții, printre care menționa că comisia trebuie să preia toate cheltuielile, inclusiv uh, zbor, zborul și uh, hotelul în Bruxelles pentru el și pentru personalul său. Însă noi nu am putut să dăm curs acestei cereri. Acum urmează doamna Matias domnule președinte. Domnule comisar, dați-mi voie să încep prin a mulțumi tuturor celor care s-au uh, exprimat în legătură cu raportul uh, meu, cu raportul Parlamentului în legătură cu Alzheimer și alte demențe. Cu toții știm că situația este tragică și că boala în continuare uh, nu este diagnosticată așa cum ar trebui. Există uh, Uh, un aspect uh, care presupune intervenția tuturor uh, celor care au luat cuvântul, dar poate e un aspect care nu a fost suficient subliniat, și anume demnitatea pacienților. Vorbim aici despre demnitatea suferinților și a familiilor lor sau a celor care, în mod formal sau informal, au grijă de ei. M-a bucurat ceea ce a spus domnul comisar. Dânsul împărtășește îngrijorările Parlamentului. Comisia a privit favorabil recomandările din raportul Parlamentului și va face tot posibilul uh, ca acestea să fie puse în aplicare. Știm că cu fiecare zi care trece pierdem timp datorită urgenței cu care trebuie tratate aceste probleme. Parlamentul va vota această chestiune și sper că rezultatul va fi unul pozitiv. De asemenea, sper, domnule comisar, că veți lua măsuri pentru că cetățenii așteaptă de la noi mai mult decât solidaritate și confort uh, și anume așteaptă anumite acțiuni uh, concrete și sper că Comisia va uh, prelua această inițiativă și va pune în aplicare aceste priorități pe care noi uh, le legăm de aceste legi. Și asta pentru ca cetățenii suferinți și familiile lor să uh, Uh, trăiască cu demnitate, așa cum merită. Mulțumesc. Mulțumim, uh, doamnă Matias, uh, mulțumim, domnule comisar. Discuția este închisă, votul mâine la 12 și 30 de minute. Acum ajungem la întrebări. Suntem întârziați cu o jumătate de oră, vom încerca